rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015. Domnule Sikierski, aveți cuvântul. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Astăzi discutăm despre adoptarea unei poziții cu privire la rata de ajustare pentru anul calendaristic 2015. Este un an de disciplină bugetară, așa cum se prevede în rezoluția orizontală din 2013, ca parte a ultimei reforme a PAC. Obiectivul principal fiind stabilirea unei rezerve pentru situații de criză care să sprijine uh, agricultura în, situații, în astfel de situații de criză care afectează producția agricolă sau distribuția acesteia. Suma totală pentru pentru anii 2014-2015 a fost stabilită la 2,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cam 800 de milioane de euro pe an aplicarea acestei rate de ajustare reprezintă un element de pregătire a Uniunii pentru bugetul pentru 2016. Un uh, buget în care Comisia a inclus într-adevăr 441,6 milioane de euro și după um, estimările inițiale privind plățile directe și cheltuielile care se așteaptă pe piața agricolă, Comisia a considerat că va fi suficient să se ajusteze plățile directe cu mai puțin de 1,4%. Și trebuie să se evidențieze că această reducere se va aplica numai fermierilor care au primit peste 2000 de euro în plăți directe pe an. De asemenea, Bulgaria, România și Croația încă așteaptă să uh, ajungă la nivelul maxim al acestor plăți, lor nu li se va uh, aplica această ajustare. Conform regulamentului, rata de ajustare trebuie adoptată prin procesul de codecizie uh, până la data de 30 iunie de către Parlament și Consiliu. Imediat după ce Comisia a înaintat această moțiune, această propunere Comisiei Agri și Parlamentului, am decis să aplicăm procedura simplificată și accelerată, așa cum se prevede în uh, regulamentul 50. În conformitate cu acest regulament și în calitate de uh, președinte al Comisiei Competente, am pregătit un raport fără amendamente. Acest uh, raport a fost adoptat în comisie fără amendamente, în comisia AGRI. Nu s-au înaintat amendamente nici pentru plen și sper că mâine la vot vom putea să adoptăm proiectul uh, propus de comisie fără niciun amendament și cu o declarație clară din partea Consiliului care a confirmat în scris că acceptă propunerea Comisiei fără amendamente, ceea ce înseamnă că vom avea un consens în primă lectură în termenul specificat indicat prin regulament. Însă, cele mai recente turbulențe de pe piețele agricole din Europa, în urma embargoului rusesc și în urma mm, eliminării cotelor la lapte, au arătat cât de important este să există o astfel de rezervă pentru situații de criză, care este cu atât mai importantă dacă luăm în considerare restricțiile mecanismelor de intervenție și schemelor de intervenție introduse prin ultima reformă PAC. În plus, trebuie luat în considerare impactul din ce în ce mai mare al uh, factorilor externi, cum este mondializarea, globalizarea comerțului. Nu cred că trebuie să conving pe nimeni că agricultura este un sector delicat care depinde de climă, de situația pieței, de speculație de pe piață și de evenimentele internaționale luând în considerare controversele de anul trecut cu privire la bugetul din agricultură, fondurile care acum se întorc la bugetul agriculturii ar trebui să rămână acolo pentru a combate efectele crizei și aș dori să evidențiez că această rezervă este formată din fonduri care sunt uh, dedicate politicii agricole, care sunt consacrate politicii agricole. Și agricultorii văd că părți din plățile lor le sunt înghețate sau le sunt luate pentru a face parte din această rezervă. Dacă ele nu vor fi utilizate, se vor întoarce la agricultori. Prin urmare, agricultorii sunt cei care finanțează această rezervă. Vă mulțumesc. Mulțumim raportorului și îl uh, rog pe domnul comisar Hogan să ia cuvântul. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea va fi una foarte scurtă. Toată lumea știe ce conține reforma PAC-ului și știe că Comisia trebuie să propună un regulament pentru uh, a aplica această disciplină financiară pentru plățile directe. E vorba de o reducere um, pentru a finanța rezerva din 2016 cu peste 400 de milioane de euro. Mă bucur că Parlamentul și Consiliul sprijină această propunere și pe această bază cred că vom putea adopta rapid propunerea înainte de sfârșitul lunii iunie, așa cum a spus și domnul raportor. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, a fost o intervenție foarte scurtă. Ehm, dăm cuvântul acum a colegilor care sunt înscriși la cuvânt și începem cu domnul Dantan Michel pentru două minute. Hmm? Nu este încă în sală. Bun. Trecem la doamna Dăncilă, un minut și 30 de secunde

domnule președinte domnule comisar vorbesc în numele grupului ecr. mă voi referi la pozițiile parlamentului european și a consiliului cu privire la plățile directe pentru anul calendaristic. două mii cincisprezece ei bine grupul nostru va vota pentru această propunere crearea acestei rate de ajustare și a rezervei de criză pentru anul uh, caracteristic 2016 în valoare de 441,6 milioane la prețuri curente înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, că poate fi utilizată rezerva aceasta în situații de criză cu care se confruntă agricultura. Însă adevărul este că această rezervă este creată din, pe baza acelor, uh, acelor plăți directe care uh, depășesc valoarea de 2000 de euro și mai există și trei state care nu sunt afectate de această rată de ajustare. Ei bine, uh, ce înseamnă această rată de ajustare? Înseamnă scăderea plăților directe în anumite state membre. Uh, situația, situația din agricultură este dificilă și uh, nu trebuie să nu uităm de specificitățile sectorului și mai există și embargoul rus care înrăutățește situația produselor agrare. Deci produsele agrare trebuie vândute și uh, trebuie tocmai de aceea uh, sprijinită vânzarea și exporturile. De asemenea, trebuie să stabilim reguli cât se poate declare cu privire la importurile de produse agricole. Sperăm ca în anul 2016 lucrurile să fie cât mai clare cu putință. Mă rog pe doamna Miller Ulrike să ia cuvântul pentru 2 minute și 30 de secunde domnule președinte domnule comisar politica agricolă comună -a, evoluat în ultimii ani din ce în ce mai mult în direcția piețelor deschise, piețelor libere, decuplarea plăților directe și, de asemenea, sprijinirea caracterului antreprenorial al al agricultorilor n-au făcut, n-au făcut nimic altceva decât să răutățească situația agricultorilor, să crească numărul de riscuri cu care se confruntă, în special agricultorii care au uh, ferme de mici dimensiuni. Să nu uităm că fermele de mici uh, dimensiuni sunt uh, mai mult decât uh, Uh, producători de produse agricole. Aceste mici uh, ferme uh, creează o serie de locuri de muncă într-o serie de regiuni izolate și defavorizate chiar la nivel european ei bine, până și uh, conexiunile sociale din uh, zona rurală s-ar pierde în cazul în care acești fermieri ar suferi și mai mult din pricina reformelor agricole europene. Ei bine, în Uniunea Europeană se doresc produse agricole care să rezulte în urma unor practici agricole uh, tradiționale, bazate până la urmă pe fermele familiale. Crearea unui, unei uh, rezerve de finanțare este salutară, aceasta este necesară, este corectă. Această rezervă a existat și până în prezent. Uh, dar uh, doar uh, rata de ajustare viza până în prezent doar uh, plățile directe de peste 5.000 de euro. Ei bine, această marjă va fi scăzută în momentul de față. Trebuie să se stabilească clar care vor fi uh, destinațiile acestor bani și care vor fi proiectele sprijinite cu aceste, această rezervă. Situația cu care ne confruntăm în momentul de față, datorată embargoului rusesc, ne arată cât se poate de clar, din păcate, că iată și deciziile politice pot duce la dificultăți sporite pe piață. Și uh, iată, Acum uh, ar fi bine să folosim uh, bugetul com- uh, comun. Între timp, domnul Danta a revenit, a intrat în sală, colegul nostru, și am să rog să ia cuvântul pentru două minute. nous sommes plusieurs à avoir eu un problème à l'aéroport de strasbourg euh, tout à l'heure il n'y avait pas de voiture. Euh, monsieur le commissaire monsieur le président mesdames messieurs nous sommes avec ce rapport dans euh,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 Mulțumim. <clears throat> O rog pe, do- o doamna Senra să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Eh, gracias, presidente. Compartimos la necesidad de que haya un fondo para las situaciones de crisis. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, este necesar să se stabilească criterii clare pentru a înțelege ce înseamnă criza sectorul produselor lactate traversează o criză deosebit de. E adevărat? Is it... Este în regulă, puteți continua, vă rog. Totul în regulă? Domnule președinte? Da. Compartimos la necesidad de crear un fond. Spuneam așadar că și noi uh, considerăm că trebuie creat un fond pentru situațiile de criză. În același timp, trebuie definite niște criterii clare pentru a înțelege când se produc aceste crize. Politica agricolă comună actuală provoacă în permanență crize în uh, sectorul de producție. În numeroase țări producătorii de lapte sunt într-o situație deosebit de dificilă. Prețurile sunt deosebit de joase, sunt mai joase chiar decât costurile de producție, iar companiile au foarte multe eh, facturi neplătite. Este foarte important să acționăm încă de pe acum și să oferim un sprijin economic, dar în același timp să lansăm o procedură publică prin care să se evite astfel de situații, cum este cea din criza din industria laptelui. Pentru că e vorba de decizii care pentru că există crize care trebuie să fie finanțate cu alte fonduri și fără a se intra în rezervele agricultorilor. Îl rog pe domnul Ferran să ia cuvântul pentru un minut. Oui, monsieur le président, chers collègues, mesdames, messieurs, d'abord... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Dați-mi voie să salut uh, niște invitați din Burgonia, o regiune franceză foarte cunoscută pentru tot felul de produse agricole. Uh, Asta în primul rând. În al doilea rând, doam, domnule președinte, domnule comisar, politica agricolă a Uniunii Europene este suicid, uh, suicidară. Domnul Schulz și uh, prietenii săi de la Comisia Europeană au uh, stabilit sancțiuni împotriva Rusiei, iar acum întregul continent suferă din pricina acestor decizii politice. Ce se întâmplă? Agricultorii sunt victime de două ori, sunt uh, victime ale embargoului rus care a costat doar Franța un miliard de euro euro. Mai apoi, uh, Uniunea Europeană a luat bani tocmai din politica agricolă comună pentru a finanța acest fond pentru agricultori. Deci, e nevoie de răspunsuri concrete acum. Trebuie să stabilim clar care va, este poziția Uniunii Europene în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Mulțumesc. Mulțumim. Uh, doamna Eranz, două minute. Mulțumesc, domnule președinte Aș dori mai întâi uh, să-l felicit pe domnul raportor Sikierski pentru acest raport. În al doilea rând, aș dori să-l felicit pe domnul comisar și întreaga comisie pentru propunere, propunere care permite menținerea rezervei de criză Um, instaurată la ultima reformă a PAC-ului. Obiectivul acestui instrument uh, este să dispunem de fonduri pentru a face față crizelor de piață atunci când ele sunt grave. Această rezervă de 400 40 uh, de milioane de euro reprezintă un efort suplimentar pentru producătorii europeni și ajutoarele directe sunt astfel reduse pentru a acoperi aceste probleme de pe piață, știind că am fi putut beneficia de marja bugetară fi putut folosi această marjă uh, pentru a finanța proiecte în afara cheltuielilor strict agricole. Uh, trebuie însă să se evite să se folosească banii din această rezervă uh, pentru a acoperi crize din cauze altele decât cele agricole. Într-adevăr, avem embargoul um, rus și ce a făcut Comisia? A folosit rezervele. Din păcate, majoritatea s-a opus acestei măsuri pentru că uh, agricultorii noștri ar fi suferit de pe um, urma unei crize pentru care nu sunt vinovați. Această criză ar fi putut să fie uh, finanțată altfel, din alte fonduri decât cele agricole. Și o întrebare Comisiei. Care sunt garanțiile că nu se va folosi rezerva agricolă dacă embarcoul rus se prelungește dincolo de această vară? Cred că această rezervă trebuie... Cred că nu trebuie să ne atingem de această rezervă eventual poate fi folosită pentru o reacție rapidă în cazul unei evoluții uh, legate de condițiile de pe piața agricolă, dar de pe piața agricolă, nu din altă parte. Astfel trebuie să um, gestionăm mai eficient resursele. Tanen, pentru un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Exercițiul anual pentru stabilirea rezervei pentru situații de criză în uh, sectorul agricol uh, ajută la protejarea veniturilor agricultorilor în caz de dezastre naturale și volatilitatea prețurilor. Rezerva pentru situații de criză este considerată un element de siguranță pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față situațiilor de neprevăzut. Această rezervă este finanțată din uh, creditele din fondurile disponibile pentru plățile directe. Este o dispoziție corectă care ia în considerare faptul că bugetul european deja supus uh, restricțiilor în vremuri de criză nu ar trebui să includă și niște cheltuieli suplimentare. Uh, această rezervă este mm, o ocazie de a ne uita mai bine la problemele care există în PAC și la faptul că acesta trebuie să protejeze mai bine în situații de criză. E vorba de luarea în calcul a efectelor negative ale dezastrelor naturale și al altor situații și PAC trebuie să răspundă nevoilor sectorului și resursele trebuie să fie alocate cu atenție și cu prudență. Domnul Wojciechowski, pentru un minut și 30 de secunde. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Solidaritatea este baza Uniunii Europene, nu-i așa? Unul pentru toți, toți pentru unul. în numele solidarității au fost stabilite sancțiuni uh, comerciale împotriva Rusiei. E nevoie de ele dacă e să avem uh, securitate în Europa. Să nu uităm că avem o expansiune rusească care ne pune în pericol. Din păcate, sancțiunile n-au funcționat prea bine și iată că agricultorii sunt cei care suferă din pricina consecințelor. În statele Baltice, în Finlanda, în Polonia, merele nu pot fi uh, uh, vândute. În cazul Polonia asta a fost o uh, dramă, pentru că merele care nu au putut fi exportate pur și simplu s-au pierdut. Și Germania a pierdut foarte mulți bani. Deci, Iată, până la urmă, există unele state membre care au fost mai puternic afectate decât altele și, din păcate, iată că nu există măsuri de alocare într-o manieră mai echitabilă a ajutoarelor. Uh, tocmai de aceea există agricultori care se întreabă pentru ce mai există această rez- rezervă. Vreau ca pe viitor să fim cât mai eficienți. Iacovcici, două minute, vă rog. Poștovane gospodine predsjedavajući poštovani stimate domnule președinte stimate domnule comisar stimate domnule raportor aș dori să spun lucrurile clar de la început sprijin crearea acestui fond de criză pentru că sunt absolut convins că e nevoie să avem un astfel de fond în ziua de azi acest lucru nu, e legat, eh, nu este legat doar de situația actuală cu Rusia, care arată că avem nevoie de acest fond de criză, dar situația globală și nevoia de a ne proteja agricultorii sunt argumente în favoarea unui astfel de fond. Fermierii se confruntă deja cu provocări foarte mari Stimați colegi, domnule raportor, domnule comisar, cred că această propunere este una pozitivă, pentru că creând acest fond uh, se vor ameliora condițiile de protecție ale fermierilor noștri, de aceea este foarte necesar uh, și este o valoare adăugată din partea Uniunii Europene. Vorbim despre faptul că Croația, țara mea, um, nu va participa la acest program, dar va participa, de fapt, din 2022 nu aș dori să ne găsim într-o, regăsim într-o situație care uh, să facă rău agricultorilor noștri, precum și celor din Bulgaria și România. Aceștia, cei din Bulgaria și România, vor participa de la anul, în timp ce Croația va participa doar din 2022. Este important să subliniem faptul că acești fermieri vor putea beneficia și de pe urma fondurilor din acest, criz de, fond, de, din acest fond de criză, pentru că suferă și ei de pe urma sancțiunilor rusești, de pe urma embargoului rus, de exemplu, exportul din manda, de mandarine uh, din Croația. De aceea aș dori să fac apel la adresa dumneavoastră, să vă gândiți cum puteți include fermierii uh, din toate țările să, să profite de acest uh, fond. Uh, uh, Mulțumesc susțină această idee a unei rezerve pentru a-i ajuta pe agricultori, dar cred că este trist puțin că Uniunea Europeană a decis să fie un polițist mondial și că uh, trimite factura agricultorilor uh, europeni. După cum vedeți, nu funcționează. Este foarte ușor să spunem, da, trebuie să facem ceva de dragul uh, agricultorilor, de dragul de a face ceva și le dăm uh, o firimitură și apoi uh, aruncăm cu alte milioane de euro în alte părți ale Europei și nu se știe ce realizăm cu asta. În cadrul PAC, 80% din fondurile acordate în temele acestei politici sunt, din păcate, rezervate agricultorilor deja bogați și puternici și foarte puțin român pentru ceilalți, cel puțin în Irlanda. Domnul Buda Daniel, două minute

Această problematică legată de rata de ajustare de 1,34 pentru 2015 pare a fi rezonabilă, dar, de fapt, problema nu este una de rată, ci de, este o chestiune bugetară și uh, una legată de credite. Asta am spus și la Comisia Agri în momentul în care am discutat uh, bugetul pe 2016. În anul 2016, în caz de criză majoră, ar trebui să fie folosite mai întâi marjele disponibile uh, disponibile la rubrica 2 ca și credite de angajament pentru 2016. S-a spus deja de mai multe ori că crizele în sectorul agricol riscă să se multiplice, în special dată fiind poziția Rusiei vis-a-vis -vis de Ucraina. Nerespectarea acordurilor de la Minsk o cunoaștem cu toții. Prin urmare, trebuie să-i ajutăm pe agricultorii Uh, afectați de uh, embargo, cu atât mai mult cu cât această, acest embargo va putea genera probleme la, la, în sectorul leguminoaselor și fructelor și să nu uităm de lapte, sectorul laptelui, care ne afectează puternic. Mulțumesc. Domnul Ashworth, un minut. Uh, Domnule președinte, apreciez și înțeleg intenția de a manifesta solidaritate prin această rezervă în situații de criză, însă grupul nostru nu uh, consideră că este cel mai bun mod pentru a finanța această măsură. Nu am nicio problemă cu fixarea unui plafon pentru contribuții, însă trebuie să manifest îngrijorarea legată de impactul asupra producătorilor din propria mea țară. O țară care are exploatații mai mari și mai puține decât în celelalte state europene, din cauza structurii sale. Producătorii individuali uh, uh, vor uh, avea astfel o povară și mai mare pe umerilor, printr-o contribuție la un fond pe care, din punct de vedere istoric, propriul lor guvern l-a refuzat. Domnul Ali, un minut. Mulțumesc, domnule președinte punerea în aplicare a cerințelor regulamentului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii comune stabilește reguli pentru plățile directe pentru fermieri și este un element important în cadrul uh, exercițiului bugetar 2016. Conform regulamentului, pentru a sprijini sectorul agricol în cazul de crize majore care afectează producția agricole sau distribuția, rezerva de criză propusă de comisie să fie inclusă în proiectul de buget pentru 2016 este de 441,6 milioane de euro. Um, Rata de eh, ajustare a gestiunii financiare este de 1 și ceva la sută și se bazează pe presupunerea că se va aplica doar eh, plăților directe pentru fermierii care depășesc de 2000 de euro și nu includ trei state membre. În acest sens, disciplina financiară și rata de ajustare înseamnă că fermierii vor primi mai puțin bani și în acest context ar fi bine să se aplice această măsură pentru simplificarea, să se simplifice cererile pentru fermierii mici această uh, prevedere um, se includă în bugetul pentru 2016. Sprijinim raportul uh, pentru a adapta rata de ajustare. Mim, doamna Torres, un minut. Gracias. Los pequeños ganaderos y agricultores del permanente micii agricultori se confruntă cu o criză de ani de zile. Știți prea bine câți din uh, regiunea Azuria uh, au uh, suf, suferit. Mă refer la cei produc, ce produceau lapte. Au trebuit să-și vândă laptele cu 33 de cenți pe litru. Ei bine, măsurile acestea sunt insuficiente. Nu vrem mila cuiva, ci vrem ca uh, instrumentele să fie mai eficiente, uh, prețurile să fie influențate și astfel încât uh, oamenii să poată trăi în demnitate. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are de câștigat, că toată lumea este protejată, și cei mici, nu doar marile concerne. Trebuie să îi sprijinim pe cei care suferă din pricina unor decizii politice irresponsabile. Mulțumim, doamna. O minute. Voorzitter, dank de Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că sprijin propunerea domnului raportor pentru că Embargoul rus a afectat mult producția în Uniunea Europeană. Exportul de produse din țările de jos spre Rusia a scăzut de 3, cu 30% în acest an. Ajutorul financiar al Uniunii Europene anul trecut a fost foarte important pentru foarte mulți fermieri, pentru fermierii mici mai ales, pentru că altfel e foarte greu să, rez, să reziste. Sectorul uh, fructelor și legumelor, dar și celor al laptrui, dar și alte sectoare sunt vizate. Ce facem cu producția de carne de porc, care de asemenea este grav afectată în țările de jos? Rezerva de criză trebuie să poată să fie folosită de toate sectoarele. Uh, și trebuie clarificat modul în care se poate folosi această rezervă de criză. Sectoarele mai mici uh, se confruntă deseori cu dificultăți uh, majore. Pe viitor, toate sectoarele trebuie să poată să uh, beneficieze. Știm că uh, um, banii care nu sunt consumați revin producătorilor de lapte, fructe și legume, dar aș dori să știu uh, din partea domnului comisar uh, ce se întâmplă cu reportul din iunie-iulie spre august am putea ajuta sectoarele care încă um, nu sunt vizate pentru că anotipul e încă în curs și, de exemplu, prețul la roșii uh, poate fi sprijinit din această rezervă. Și încă un element important, noi suntem pentru o Europa cu uh, reguli cât mai simplu de, apuca, de aplicat și agricultorii nu știu cum să folosească în perioada de, în perioada de criză aceste reguli. Și putem, deci, să ameliorăm lucrurile. Un minut

Știm uh, că agricultura este importantă și tocmai de aceea trebuie să colaborăm pentru a garanta interesele tuturor agricultorilor. Din păcate știm că 2016 va fi un an uh, dificil pentru sectorul agricol ținând cont de embargoul Rusiei, uh, nu putem să nu uităm că uh, cu siguranță agricultorii vor avea nevoie de ajutor. Și tocmai de aceea e nevoie de o flexibilizare a reg- regulilor uh, pentru agricultorii care până la urmă achită factura crizelor agricole. Nu știm cât anume va dura embargoul Rusiei, dar un lucru e sigur Prețul acestui conflict politic între Uniunea Europeană și Rusia este plătit până la urmă de către agricultori. Ei vor fi obligați să găsească noi piețe de desfacere pentru produsele care în trecut ajungeau în Rusia. Știți prea bine, Rusia era un mare uh, client al fermierilor europeni. Dar, din păcate, lucrul acesta nu se mai întâmplă. Domnul Ferreira, un minut domnule președinte domnule comisar nimeni nu spune că nu avem nevoie de o rezervă de criză dar Politica agricolă comună este principala cauză a crizelor. Ultimele reforme nu au făcut decât să facă să crească um, uh, diferențele absurde între modul în care sunt distribuite fondurile din PAC. Liberalizarea la ordinea zilei și fermierii mici și mijlocii, um, acum știu ce înseamnă acest termen. Uh, prețurile nu, reprezint, nu, nu corespund costurilor de producție um, și companiile multinaționale domină totul. Competitivitatea e acum uh, principiul creuzitor, dar uh, unii oameni primesc uh, de două sau chiar de trei ori mai mulți bani la hectar față de alții. În Portugalia, mii de fermieri mici și mijlocii luptă să supraviețuiască, să rămână pe terenul lor și prețurile de producție sunt foarte ridicate. Și 500 de euro care este plata unică, nu va fi clar suficientă pentru a face față crizei. Uh, doamna Ribeiro, pentru două minute. Sr. Președinte, Sr. Comissário, no âmbito da última reforma da PAC, os agricultores europeus... Domnule comisar, există acest mecanism de disciplină financiară și se stabilește o rezervă care poate fi utilizată în cazuri de criză pe piața agricolă. Salut inițiativa comisarului și stabilirea acestei rate de ajustare, care acum se situează la sub 1,4%. Și s-a discutat ce trebuie să se întâmple cu acești bani atunci când nu sunt ei utilizați, ei trebuie să fie reinvestiți în uh, acest sector și orice surplus ar trebui să fie folosit pentru a se elimina orice uh, scăderi ale fondurilor disponibile. Vorbim de măsuri extraordinare, vorbim de riscurile la care sunt supuși agricultorii, veniturile lor. Există crize importante în acest sector și crize pe termen lung, cum este cea legată de cotele la lapte, embargoul rus de asemenea aduce o povară și trebuie să reducem toate aceste riscuri și să îmbunătățim situația. E nevoie de instrumente mai bune și de competențe mai bune pentru observatorul din sectorul laptelui, care trebuie să fie capabil să supravegheze piața și să înțelegem cu toții că este o criză serioasă, care trebuie să-i facem față. Și întreprinzătorii trebuie să fie încurajați datorită riscurilor pe care le au. <clears throat> foarte Mult, domnule președinte uh, uh domnule președinte domnule comisar domnilor și domnilor aș dori să vă spun că eu sunt pentru fixarea ratei de ajustare pentru plățile directe în 2015. astfel se va crea o rezervă care va permite să se sprijine în plus mai mult sectorul agricol în caz de crize majore care afectează producția agricolă sau distribuția sau sectorul distribuției. Aplicând la începutul fiecărui an o reducere plăților directe prin aplicarea mecanismului de disciplină financiară, chiar dacă sper că nu va fi nevoie de rezerva de criză, cred că dacă cumva se întâmplă ceva și e nevoie de aceasta, acesta va fi un mijloc important um, de intervenție în sectorul agricol, de pe urma căruia vom uh, beneficia cu toții. Și sprijin că, um, ideea că uh, să se impună condiții foarte clare beneficiarilor Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Mulțumesc. Domnul Dalton, pentru un minut. Thank you, Mr. President. Uh, I didn't... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am fost de acord cu crearea acestei rezerve pentru criză. Mi se pare că arată la fel ca și celelalte instrumente ale PAC. Există multe alte instrumente pe care Comisia le are la dispoziție înainte de a lua bani de la fermieri. Mai mulți bani nu, nu înseamnă neapărat o soluție. Un PAC mai flexibil însă ar fi un, o soluție pentru crize uh, criza cu care ne confruntăm și eventualele crize cu care ne vom confrunta pe, vi pe viitor. Mi se pare că această rezervă nu este echitabilă. Avem trei state membre care nu, confrunt, nu contribuie deloc și uh, mulți fermieri care primesc uh, plăți directe mai mici de 2000 de euro nu vor contribui. Deci mi se pare că este inechitabil și uh, sună ca o încercare a unora să ia de la alții și cu siguranță fermierii uh, britanici vor fi de părerea asta. Mulțumesc. Mm, doamna Köstinger, pentru două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Eu văd situația altfel decât antevorbitorul meu. Eu cred că embargoul nu a fost cauzat de către fermieri și tocmai de aceea noi trebuie să-i ajutăm în momentul de față, să le întindem o mână de ajutor. Și embargoul acesta ne arată cât de importantă este rezerva de criză. Europa, prin aceste măsuri uh, măsuri excepționale a putut ajuta sectorul leguminoaselor și fructelor. 100 de mii de euro pentru măsurile de export vor fi oferite Austriei, lucru care ne ajută, care, lucru care îi ajută pe fermierii noștri. Deci măsurile acestea sunt importante în uh, perioadele de criză. Însă, și aici vreau să vă atrag atenția, uh, însă că trebuie să facem mai mult. Și anume, comunicarea măsurilor directe trebuie să fie îmbunătățită. Avem nevoie de un sistem de um, încheiere a plăților, de realizare a plăților cât mai rapid cu putința. Aceste crize nu ar trebui să genereze mai multă birocrație în plus. Vreau uh, ca uh, Comisia Europeană să evalueze toate măsurile acestea de urgență, măsurile speciale. Nu trebuie să așteptăm următoarea criză pentru a îmbunătăți instrumentele sau pentru a crea noi concepte de gestiune a crizelor. Uh, Uh, putem să facem asta în momentul de față. Și de asemenea, la fel ca și colega Libero, trebuie să atrag atenția asupra uh, sectorului la lactatelor. La 31 martie, cotele de lapte au uh, fost eliminate și, bineînțeles, producătorii din lapte, de lapte din zonele, în special cele izolate, se află într-o situație deosebit de criză. Uh, Uh, deosebit de gravă și acestea fiind uh, măsurile legate de rata de ajustare care se adaugă problemelor de desfacere pe care uh, fermierii producători de lapte le au deja, vă dați seama, situația este foarte gravă. Trebuie să avem atenție, o atenție specială pentru lapte. Mulțumesc. Domnul de două minute. Președinte, comisario. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, regulamentul pe care îl vom vota mâine permite aprobarea disciplinei financiare. Este un calcul matematic făcut de comisie pentru a constitui rezerva de criză pentru bugetul 2016 și fixează reducerea plăților directe pentru 2015. Grupul nostru vota pentru propunerea de raport Um, a domnului Secherieschi, pe care am votat-o deja în Comisia de Agricultură în procedură simplificată. Dar această dezbatere ne dă ocazia de a sublinia faptul că mecanismul disciplinei financiare este rezultatul unei reduceri a bugetului agricol uh, hotărât în cadrul perspectivelor financiare 2014-2020, care au lăsat bugetul agricol um, o marjă pentru a reacționa la crize, dar crizele sunt din ce în ce mai frecvente, așa cum s-a spus și așa cum a arătat criza datorată embargoului um, spre Rusia, prețurile sunt din ce în ce mai volatile. Și agricultorii, prin reducerea primului pilon din PAC, sunt cei care trebuie să plătească prețul acestor crize. Și pe perspectivă de termen lung, domnule comisar, trebuie să regândim deci instrumentele de gestionare a crizelor. Uh, E nevoie de instrumente noi, uh, mai funcționale, care să reprezinte um, o plasă de siguranță pentru agricultori care să poată să fie competitivi, fără teamă pe piața globală. În fine, domnule comisar, în uh, mandatul trecut, Parlamentul a sprijinit ideea ca disciplina financiară să fie aplicată doar agricultorilor care percep peste 5.000 de euro pentru a apăra mai ales pe agricultorii mici. Din păcate, în acordul final, pragul a fost fixat la 2000 de euro. Noi continuăm să credem că un prag mai ridicat ar fi fost mai echitabil și s-ar permite să nu se reducă um, plățile făcute agricultorilor mici și ar plăti doar cei pentru care o reducere mică a plăților lor din cadrul pracului nu are un impact foarte negativ. Mulțumesc! Mulțumim, domnul uh, Marias, un minut. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, într-un moment în care avem un astfel de deficit public imens în Grecia, ideea de a prevedea mecanisme de a, de a face față crizei este foarte dificilă pentru agricultori, agricultori care se confruntă și cu embargoul rus, care trăiesc în uh, condiții dificile, cum de altfel sunt condițiile generale pentru Grecia. Deci trebuie să facem ceea ce este posibil pentru a-i proteja cât mai mult pe acești agricultori. În acest sens, trebuie să ne asigurăm că se respinge acest adăugarea acestor taxe pentru agricultorii greci. Astfel, gospodine predsjedniče. kvalitetno planiranje proračuna jedan je. domnule președinte. buna gestiune a bugetului este una dintre misiunile cele mai dificile a oricărui tip de organizații. Planificarea bugetului, gestionarea bugetului va influența calitatea vieții cetățenilor europeni. Gestionarea bugetului uh, pentru agricultură pe 2016 în cadrul CFM este unul dintre cele mai complexe mecanisme ale Uniunii Europene și uh, necesită și stabilirea de rezerve adecvate pentru uh, cazurile de criză. Rezerva stabilită de către, propusă de către Comisie pentru anul de 2016 este de 441,6 milioane de euro. Această rezervă va fi constituită din, uh, până la urmă, reducerea plăților directe a, a, uh, a care depășesc 2000 de euro. Această rată de ajustare este de 1,39% și nu afectează România, Bulgaria și Croația. Această rezervă este necesară dată fiind, dat fiind embargoul rus, care nu a fost uh, creat de agricultori. Tocmai de aceea eu consider că aceste pierderi ar trebui să fie luate din alte locuri, nu din bugetul uh, alocat agriculturii. Să nu uităm că aceste, aceste rezerve ar trebui să fie uh, folosite pentru acoperirea pierderilor generate de cine știe ce crize specifice uh, sectorului agricol. Să nu uităm... De... Tibor, pentru un minut. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și ceilalți colegi din grup, și eu sunt de părere că pentru crizele din sectorul agricol, rezerva propusă de către Comisie este una bună. Vreau însă să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ce se întâmplă în Ungaria? În Ungaria semnalele sunt diferite. Uh, vedem la plățile directe și la diferitele fonduri pentru situații de criză că, până la urmă, cei care primesc banii sunt oligarhii, prietenii politicienilor. Iată, acesta este rezultatul unui guvern corupt. Asta se întâmplă la noi, din păcate, și oficiile uh, din Ungaria, uh, care sunt responsabile pentru uh, plățile directe, se confruntă cu urmărire penală. Există mai mulți angajați ale acestor oficii care au fost deferiți uh, justiției, justiției și există multe rapoarte care ne arată că, până la urmă, oligarhii sunt cei care beneficiază de pe urma fondurilor europene și, în plus, uh, uh, pământurile din Ungaria nu sunt bine folosite. Mulțumesc. Grazie, Presidente. Per sostenere agricolo Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a sprijini sectorul agricol în cazurile unor crive grave în sectorul agricol sau în distribuția produselor agricole, este foarte important să existe, să se creeze o rezervă. Este datoria noastră politică să ne dotăm cu instrumente eficiente pentru a face față situațiilor de urgență, care azi reprezintă mai mult norma decât excepția în sectorul agricol. Un sector uh, greu încercat de embargoul spre Rusia și sfârșitul cotei laptelui, uh, care depinde de factori puțin previzibili, cum ar fi climatul, globalizarea, dezvoltarea um, și schimbările climatice. Uh, introducerea în proiectul de birou în 2016 al Comisiei a uh, unei rezerve este în valoare de 441 milioane de euro um, în prețurile de azi și sper că, chiar dacă nu dorim să folosim această criză și să poată să fie restituită um, plătitorilor prin plăți directe. Bineînțeles, asta nu rezervă toate problemele sectorului, pentru că lumea agricolă plătește pe urma crizelor proprii, dar sper că Comisia și domnul comisar Hogan uh, vor reuși să găsească soluții juste pe termen mediu și lung. Mulțumesc. Domnul Agnew, trei minute. Mulțumesc. Suntem cu toții de acord că există o lipsă de claritate în ceea ce privește acordarea acestui fond. Și văd că domnul Hogan se întoarce către mine și aș avea o sugestie de făcut. Da, cred că ar trebui să luăm în considerare și valoarea monedei euro, care este tot mai slabă. De ce? De ce? Pentru că această monedă există și în țări care nu ar trebui să o folosească și problemele de aici nu sunt neapărat uh, o problemă de dezastre naturale, ci o problemă care ține de decizia Comisiei. Acest fond ar trebui să fie utilizat ca o înlocuire a ceea ce uh, era înainte acel fond uh, verde pentru a-i ajuta pe cei care pierd uh, oportunitățile de export și care se confruntă cu probleme de import în zona euro. Știu că încercați să ne convingeți să intrăm în zona euro, dar dacă am fi făcut asta și agricultorii britanici uh, s-ar regăsi în această mm, situație de sărăcie statele membre nu ar trebui să mai uite că uh, Regatul Unit este un contributor foarte important la bugetul european și că și uh, cetățenii britanici au uh, dreptul să vadă că banii lor sunt folosiți pentru sprijinul agriculturii voi uh, participa la această dezbatere atât timp cât pot, însă mm, trebuie să particip și la o altă întâlnire în Comisia Agri, dar aș vrea să aud ce aveți de spus, domnule comisar. Uh, trecem acum la procedura Catch the Eye și avem patru colegi care s-au înscris și fiecare va primi cuvântul. Deci uh, începem cu domnul Glezos, un minut. Αγαπητοί συνάδελφοι, Haideți, stimați colegi, haideți să nu uh, punem totul în por, povara Rusiei. Să nu uităm că înainte de embargoul rus a existat un embargo al Uniunii Europene. Uh, deci nu trebuie să aruncăm noi cu primii cu piatra înspre Rusia. Să nu uh, să nu negăm faptul că această rezervă este salutară în sine, dar pentru Grecia dați-mi voie să vă atrag atenția asupra următorului subiect. Din de criza economică care n-a fost cauzată de către poporul grec, ci până la urmă de către popol, politicienii instituțiilor. Iată, uh, și de data aceasta politicienii își doresc ca agricultura uh, Greciei să stagneze. Um, așa cum își doreau ca uh, industria Greciei să intre în colaps. Deci, nu doriți nimic altceva decât un hotel. Un minut. Spoštovani predsednik, spoštovane colegii in colegii, hvala uh, za. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, sprijin această rată de ajustare pentru plățile directe mm, pentru 2015, care va fi aplicată în 2016 și Adevărul este că dacă dorim să facem rost de bani undeva, trebuie să luăm de altundeva. Și de aceea e nevoie de mm, o verificare corectă a alocării acestor fonduri care vor fi folosite pentru a face față consecințelor unor crize. De aceea, este crucial să avem criterii clare de aplicat de comisie în momentul în care aloc aceste fonduri. Criteriile trebuie să fie clare și însoțite de um, controle eficiente. Nu trebuie să ne găsim într-o situație în care să discutăm neregularități din trecut. De aceea, folosirea eficientă și regulată a fondurilor este crucială. Mulțumesc. Eferige, un minut. Mulțumesc. Criza înseamnă un lucru real pentru oameni reali. Este nevoie de fonduri de urgență, într-adevăr, însă acestea trebuie să fie gestionate la nivel local, pentru că nu este un uh, domeniu în care um, se intervine la nivelul european. Uh, în situațiile de criză, în situațiile de dezastre naturale, lucrurile trebuie gestionate la nivel local, pentru că statele membre au soluțiile lor. Nu trebuie noi să decidem pentru cei 500 de milioane de mm, cetățeni uh, uh, de la mm, cultivatorii de măsline din Sicilia sau crescătorii de vaci de lapte din alte zone europene nivelul mic este frumos, nivelul micro este magic. Haideți să ne întoarcem la nivelul local. Doamna Morvai, un minut. Köszönöm szépen, kedves mezők. Mulțumesc. Domnule comisar, vreau să vă cer ajutor într într-o temă foarte, pe o temă foarte concretă. Uh, este vorba despre pusta ungară. E acolo un uh, parc național pe care l-am vizitat uh, la sfârșit de săptămână și am aflat acolo o serie de lucruri pe care vreau să vi le aduc la cunoștință și dumneavoastră și colegilor. Vreo 15 kilometri Uh, sau poți conduce uh, kilometri în, în, uh, în șir în pustă și nu vezi niciun animal. De ce? Pentru că toate animalele sunt închise în ferme. Iată ce s-a întâmplat. O serie de agricultori au trebuit să renunțe la pășunile lor din pricina corupției și și-au închis animalele. Animalele se îmbolnăvesc și fermierii își pierd uh, sau intră în colaps financiar. Mergeți acolo și vedeți ce s-a întâmplat. Csak az Európai Uniós. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat uh, uh, acolo, uh, cum sunt afectați fermierii. Hogan, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, uh, Chairman. I want to thank all of the members. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit uh, la această discuție, precum și raportorului care s-a ocupat de acest raport. Aș dori să felicit ultima reformă PAC și cei care au contribuit la realizarea acestei reforme pentru că au oferit aceste soluții de finanțare pentru agricultori. Este, în esență, solidaritatea Uniunii Europene arătată față de comunitatea agricolă în momente de criză și mulțumesc celor care au stabilit acest uh, fond de rezervă pentru 2015 pentru agricultorii care se află în situații dificile. Este vorba despre solidaritatea în acțiune și acest fond de rezervă este format din resursele existente. Mulți ați vorbit despre embargoul rus și consecințele sale asupra agriculturii europene. Reamintesc că Comisia în octombrie a făcut o propunere de utilizare a acestui fond de rezervă de 440 de milioane de euro și uh, noua comisie în noiembrie a fost um, incapabilă să inverseze această decizie și să furnizeze resursele necesare comunității agricole din alte surse. Este vorba despre 360 de milioane de euro care nu uh, au fost luați din fondul de rezervă. Uh, domnul Dantan cunoaște foarte bine aceste măsuri și știe tot ce s-a făcut pentru a se răspunde la îngrijorările exprimate atunci ale, din partea Comisiei uh, Bugete și uh, doamna comisar Georgeva a, fost, a intervenit la timp pentru a veni în ajutorul um, fermierilor. De asemenea, în multe uh, din statele europene se, multe statele europene agricultorii se confruntă cu probleme mai ales în sectorul creșterii mm, porcilor, în sectorul uh, cărnii de porc. Și aceste probleme sunt bine cunoscute și este o ocazie de a promova măsuri de intervenție suplimentare pentru acest sector, mai ales Uh, în ce privește exporturile către Filipine sau uh, Orientul îndepărtat, unde sunt redirec- spre care sunt redirecționate cam 70% din produsele care până acum mergeau către Rusia. În ceea ce privește aplicarea disciplinei financiare, și rata de ajustare, este foarte important să ne asigurăm că fermele mici uh, sunt scutite de aplicarea uh, plafonului de 2000 de euro și, bineînțeles, această rată de ajustare nu li se aplică. Mulți dintre agricultorii din uh, Regatul Unit, datorită structurii de acolo, cum spunea și unul dintre vorbitori, nu sunt um, incluși în acest mecanism și uh, iată un uh, exemplu al uh, importanței prezenței Regatului Unit în Uniunea Europeană, pentru că toți colegii știu de contribuțiile de care se bucură și acest stat. Uniunea Europeană este foarte generoasă cu fermierii britanici și Uniunea Europeană va sprijini întotdeauna măsurile agricole și de dezvoltare rurală din uh, acest stat. Și permiteți-mi să închei prin a repeta că salut această propunere și uh, sper că vom avea un rezultat pozitiv mâine la vot. Sar, rog acum pe raportor, domnul Șechierski, să ia cuvântul. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, acest raport este unul formal, tehnic și, bineînțeles, dezbaterea a fost una tehnică și vă mulțumesc pentru această dezbatere. Procedura rapidă eh, de adoptare a acestui document eh, înseamnă că suntem Consiliul, Parlamentul și Comisia Uh, sunt uh, în mare parte de acord și acest lucru este important când reacționăm la situații dificile. S-a vorbit despre solidaritate și, bineînțeles, aproape toată lumea, uh, cu excepția fermierilor cei mai mici, contribuie la acest fond și fondul va putea fi folosit în interesul celor afectați de criză. Deci, solidaritatea joacă un rol major ca principiu călăuzitor al um, acestei prevederi. Agricultura este un sector deosebit, depinde de climă, de vreme, de tot felul de factori externi, dar și de situația internațională. Deci avem nevoie de instrumente care nu sunt întotdeauna um, doar elemente ale pieței libere și e nevoie de sprijin pentru a face față, face față unor situații de criză. Um, o slăbiciune majoră a reformei PAC-ului este restricția intervențiilor pe piață. S-au limitat intervențiile um, Poate înțeles, e important să se gestioneze bine piața, avem mai puține fonduri disponibile pentru politica agricolă comună în general și mai puține fonduri pentru agricultură. Trebuie să spunem că politica agricolă comună a fost uh, cea care a, a uh, cauzat criza Eh, dar măsurile sunt și în interesul consumatorilor pentru că ele vor duce la prețuri scăzute la alimente. În încheiere doresc să mulțumesc președinției Consiliului și Comisiei încă o dată pentru colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc, acesta fiind spus, dezbaterea s-a încheiat. Mâine vom uh, vota, supune la vot acest raport. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul